cu o diferență de 30 de voturi, deci a fost foarte clar pe monitoarele mele aici. Dar o să rog serviciile tehnice să analizeze problema pentru următoarea rundă de vot, astfel încât toată lumea să poată vedea rezultatele pe ecranele proprii. Acum revenim la uh, componența numerică a condițiilor uh, permanente. Avem un uh, text de la conferința președinților. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. La votazione e chiusă. S-a închis votul. Se adoptă. Decizia în uh, totalitatea sa, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Grazie. L'ordine del giorno. Mulțumesc. Ordinea de zi rămâne, deci, așa cum este în acest moment, rămâne neschimbată. Thank you, Mr. President. Just a point of... Domnule președinte, un punct de procedură se pare că în delegația noastră aici, pe partea unde avem noi birourile, nu se aude nici soneria și nu se vede nici uh, pe ecrane când trebuie să fim prezenți. Dacă ați putea să uh, faceți ceva în acest sens. Assolutamente sì. Mandiamo, inviamo subito eh, qualche responsabile dei servizi perché posso... Sigur, vom trimite imediat pe cineva să verifice acest lucru și să rezolve orice probleme de natură tehnică. Acum avem declarațiile Comisiei și Consiliului în ceea ce privește activitățile, programul de activități al președinției malteze. Sì, per președinte